că potrivit regulii 231 alineat 4 nu a existat nicio solicitare de a vota corigendumul care a fost anunțat ieri la ora 5 după amiază, deci corigendumul este aprobat ca atare. Acum